Possiamo iniziare, colleghi? Possiamo iniziare la commissione? Putem să începem, stimați colegi? Dacă da, vă urez bun venit tuturor. Începem mai întâi cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt comentarii, nu sunt observații, o considerăm adoptată. Avem două comunicări ale președintelui. Astăzi, ședința noastră este transmisă pe internet și Vă amintesc că la punctul 3 discutăm protecția animalelor în timpul transportului. Raportor este domnul Ianuș Wojciechowski. Vom avea un schimb de vederi pe această temă. La ultima ședință am hotărât că vom discuta. Intervenție din sală. Nu aud interpretarea în limba engleză. Poate e vina mea. Ceilalți o aud. It's okay? Președintele, bun, funcționează? Mă bucur. Ziceam, deci, că o să începem schimbul de vederi, al treilea schimb, privind protecția animalelor în timpul transportului. Motivul pentru acest nou schimb de opinii este să îi permitem Comisiei Europene, care e prezentă aici alături de noi, să ne ofere mai multe informații cu privire la transportul de animale vii în Uniunea Europeană. Asta ca să fim pe deplin informați atunci când uh, analizăm raportul colegului nostru Ianuș. Mai întâi dau deci cuvântul comisiei, după care o să aibă cuvântul raportorul, după care ținem dezbaterea. Comisia, deci. Thank you very much. Good afternoon. Uh, let me start with... Mulțumesc foarte mult, bună ziua! Mulțumesc mai întâi pentru invitație și pentru că ne-ați permis să vă prezentăm câteva informații factuale care credem noi că vor fi foarte utile pentru discuțiile ulterioare. Am analizat datele disponibile care arată care este situația reală în materie de transport animalelor destinate sacrificiului. Am aici o prezentare, cred că a fost distribuită și ar trebui să vă fie disponibilă. Dacă nu, vă punem la dispoziție. Prezentarea noastră se bazează pe date luate din Traces, și anume uh, o bază de date ce conține informații cu privire la transporturile doar din interiorul Uniunii Europene. Avem și câteva slide-uri cu uh, transportul de păsări, dar pe care nu le analizăm. Dacă vă uitați, uh, vedeți că 63% din toate animalele transportate în interiorul Uniunii Europene călătoresc mai puțin de 8 ore. 40% din toate animalele sunt transportate pentru a fi sacrificate. Sigur, mai sunt și alte motive pentru transport. De la bun început trebuie să spun că există o variație foarte mare între speciile individuale. În această imagine vedeți cum se face transportul de animale vii pe categorie, nu doar pentru sacrificare, ci pentru toate scopurile. Vedeți aici uh, procente. Cu roz avem cele care călătoresc mai puțin de 8 ore, cu verde până la 29 de ore și cu albastru peste aveți uh, totalul aici în uh, milioane, vedeți uh, pentru bovine 4,5, pentru porcine 29,5, oi 4,2, cabaline doar 0,12 milioane, iar la păsări vedeți cel mai mare număr, 1216 milioane. Dacă ne uităm care sunt destinațiile, Iată, constatăm că ponderea din animalele transportate uh, este vizibilă aici, așadar din numărul uh, total 4,5 milioane bovine, doar 0,5, uh, adică doar 60% din ele, sunt transportate pentru a fi sacrificate apoi. Dintre acestea, doar 0,21 milioane sunt transportate pe o durată mai mare de 8 ore, adică 29% în procente. Purcii sunt cei care călătoresc cel mai des, după cum vedeți, 29,5 milioane, în scopul sacrificării 41%, iar 2 milioane aproximativ, 17%, adică din numărul total, călătoresc în scopul sacrificării peste 8 ore. La ovine vedeți iarăși uh, niște cifre destul de clare. Repet, toate acestea sunt pentru transportul intracomunitar. Aici uh, alte cifre pe categorii individuale. Acestea se bazează pe datele din anul trecut, 2011. Avem 4,5 milioane de bovine și vedeți aici câte sunt uh, transportate pentru a fi sacrificate cu roz. Majoritatea vedeți că sunt transportate pentru alte motive. Dintre cele care sunt transportate pentru a fi sacrificate, majoritatea călătoresc mai puțin de 8 ore. Cele care călătoresc peste 8 ore sunt 200.000, adică 4,62% din numărul total de bovine transportate în 2011. La porcine, ponderea celor care sunt transportați pentru a fi sacrificați este, sacrificate este mai mare, totuși mai mică la cei care călătoresc uh, pe distanțe lungi. Vedeți că majoritatea sunt transportați pe distanțe mai mici de 8 ore. 2 milioane sau 6,8% ar fi cei care sunt transportați pe distanțe mai mari de 8 ore. La vine, acestea sunt transportate în special pentru a fi sacrificate. Vedeți aici că predomină culoarea roz. Ponderea de animale transportate pe durata mai mică sau mai mare de 8 ore este practic egală. Num numerele sunt foarte apropiate pentru ambele distanțe. Numărul total de cabaline transportate pentru a fi sacrificate este mai mic. Avem 120.000 uh, în total de cabaline. Pentru a fi sacrificate avem un procent foarte mic, 5,4% sunt uh, cele care călătoresc mai puțin de 8 ore, 22,4% între 8 și 29 de ore și peste 29 de ore 4%. Aici ne gândim în special la destinația Italia, după cum știți. După cum ziceam, avem uh, variații foarte mari, nu doar între specii, ci și în ce privește originea și destinația. Aici vedem care sunt principalele țări, sursă și destinație. Vedeți, deci, că animalele sunt transportate în special dinspre sunt transportate din stânga către dreapta, adică Franța, Polonia, Germania și Belgia spre Spania, Italia, Olanda. Aici am uh, inclus peste 55% din uh, tot transportul de bovine, 2,5 milioane de indivizi. La porcine situația este diferită. Avem o majoritate vastă, adică 67% sau 20 de milioane, o majoritate deci care vine dinspre Danemarca sau Olanda, mergând înspre Germania. Germania importă cam 50% din uh, porcinele care se comercializează la nivel comunitar. Asta, sigur, este o medie pe anii 2005 până în 2009. La cabaline, principalele țări de origine sunt Polonia, Franța, România și Spania. Acestea acoperă cam 70% din exporturi iar importatorii sunt uh, Italia, după cum ziceam, 55% și apoi Franța cu 30%. Cam asta a fost pe scurt. Sper că această informare să vă fie utilă. Am încercat să vă arătăm în care este dimensiunea comerțului cu animale și uh, care este ponderea animalelor care sunt transportate pe distanțe mai mici sau mai mari de 8 ore. Vă mulțumesc pentru atenție și desigur că vom participa la discuție. Molto bene, ringra... Președintele, mulțumesc, vă mulțumim, stimate domnule director Ladislao Mico. Acum, iată că avem o imagine mai clară a supra cifrelor și putem să trecem și la raport o să dau cuvântul vicepreședintelui nostru, domnul Wojciechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zacznę od podziękowań. Domnule președinte, vă mulțumesc. Să începem cu începutul. Țin să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această idee foarte bună de a solicita informații amănunțite din partea Comisiei Europene. E extrem de important să deținem aceste informații ca să putem analiza mai bine fenomenul și procesele ce țin de transportul animalelor. De asemenea, vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru că a pregătit uh, o situație atât de detaliată și în ce mă privește, ca raportor, trebuie să spun următoarele. Mențin ceea ce spuneam înainte, la, la discuția trecută, anume o poziție care mi-a fost confirmată și acum prin prezentarea Comisiei Europene, adică există o serie de probleme în ce privește transportul animalelor destinate sacrificării. Eu cred că ar trebui să insistăm în continuare și să limităm durata transportului pentru aceste animale. Și nu trebuie să ne limităm doar la animalele destinate sacrificării trebuie să ne gândim la toate animalele. Deși este clar că la cele destinate sacrificării avem cele mai acute probleme. Eu cred că amploarea și volumul transportului pe distanțe lungi nu reprezintă un fenomen uh, atât de inabordabil. Eu cred că transportul uh, de animale care durează 8 ore sau chiar mai mult trebuie să ne preocupe și cu atât mai mult cu cât uh, Parlamentul European a prezentat deja avizul său în acest sens. Am adoptat acum ceva timp o declarație scrisă. Am fost ușor surprins de uh, cele spuse de comisarul Dali la ultima noastră ședință, când domnia sa a spus că nu vede niciun motiv pentru care ar uh, elimina aceste prevederi uh, referitoare la transportul animalelor. Nu, eu cred că problema este chiar gravă. Și această problemă nu se limitează doar la transportul animalelor. Mai există și alte aspecte de natură economică ce trebuie să ne preocupe. Le-am amintit, nu vreau să mă repet. Cam atât aș vrea să spun. Mulțumesc foarte mult. Președintele. Bine, mulțumesc, Ianuș. Începem dezbaterea. S-au înscris deja doi, cu... doi colegi la cuvânt, de Lange și apoi Smith. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentare și vreau să întreb imediat dacă am uh, putea să primim și mai multe amănunte, adică să intrăm mai în profunzime. Aș vrea să văd per animal și per stat membru care sunt cifrele pentru transport, pentru sacrificare, pentru alte motive, peste 8 ore, sub 8 ore. Deci aș vrea să intrăm uh, într-un nivel și mai detaliat. Dacă se poate. În al doilea rând, dacă respectăm logica domnului Dali, domnului comisar Dali, și uh, aminteați pe bună dreptate intervenția domniei sale de săptămâna trecută, e bine, cifrele sunt absolut irelevante pentru că domnia sa consideră că legislația funcționează foarte bine și nu trebuie să ne aplecăm decât asupra condițiilor în care sunt transportate animalele și nu asupra motivelor. Asta ar fi logica domnului Dali. Aș vrea să întreb Comisia Europeană următorul lucru. Sigur că trebuie să respectăm legislația, dar trebuie să îmbunătățim punerea în aplicare. Acesta este călcâiul de ahile al legislației noastre. Dacă optăm pentru un sistem uh, precum cel dorit de domnul Dali, pe niște condiții și pe niște pentru niște limite de timp, acestea nu pot funcționa decât dacă avem un control foarte bun și un control unitar în toate statele membre. Actualmente vedem că sunt transportatori care ocolesc Austria, deoarece Austria are controle mai severe decât alte state membre. Așadar, Comisia, ne puteți uh, promite că veți aplica controle mai stricte, că se va face o aplicare mai bună? Cum veți face acest lucru, deoarece dumneavoastră aveți sarcina de a pune în aplicare legislația și a face controle? Și dacă nu ne puteți garanta aceste controle mai stricte, poate n-ar fi mai bine să optăm pentru un alt tip de sistem, de pildă, un uh, sistem care pentru animalele destinate sacrificării chiar impune o limită maximă. Domnul Schmidt și apoi Luis Capula Santos. Thank you. I'd uh, pick up uh, where Ms. DeLange left off. In, in fact, I, I would praise our rapport. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru formularea echilibrată la care are, um, pe care a găsit-o în acest uh, subiect destul de delicat. Trebuie să îi mulțumim Comisiei pentru că a venit cu mai multe date decât data trecută, însă cred că întrebarea cheie este de ce sunt transportate animalele. Uh, abatoarele nu dispun de o capacitate suficientă? Care sunt modele economice care se aplică în acest context? Grupul meu sprijină limita la 8 ore a transportului și, într-adevăr, există păreri divergente referitor la acest subiect și vor fi amendamente înaintate în acest sens. Cred că, după părerea mea, esența raportului o reprezintă aliniatul 8. Aici se spune clar că regulamentul uh, în forma sa actuală nu a funcționat, trebuie să vedem de ce nu a funcționat și trebuie să vedem cum este pus în aplicare de-a lungul statelor membre. Trebuie să revizuim acest aspect și să încercăm să sprijinim procesarea la nivel local, abatoarele de mici dimensiuni, bazate pe um, aprovizionarea din imediata vecinătate. Problema nu este transportul în sine, ci modelul economic al agriculturii care nu este sustenabil. Grupul meu va înainta așadar o serie de amendamente referitor la timpul de călătorie în deosebi. De asemenea, dorim uh, să se pună în aplicare recomandările științifice din ianuarie 2011 referitor la o mai bună ventilare și um, la și boxe individuale pentru cai. De asemenea, vom uh, analiza regulamentul privind furnizarea de subvenții în UE, de asemenea regulile de igienă, care în cazul uh, exploatațiilor de mari dimensiuni implică un transport de, uh, pe o durată mai îndelungată, avem nevoie de un sistem mult mai eficient în uh, ceea ce privește până în aplicarea regulamentului, o cooperare în, mult mai strânsă între statele membre și Comisie, un schimb mult mai transparent de informații. Multe state membre nu au pus suficiente informații la dispoziție. De asemenea, trebuie să aplicăm sancțiuni în cazul în care obiectivele nu sunt atinse și să furnizăm mai multă finanțare inspecțiilor pe teren, deoarece în momentul în care nu dispunem de un mecanism transparent de punere în aplicare a legislației în statele membre, nu ne vom atinge obiectivele. Trebuie să vedem ce state membre pot Uh, și sunt dornice să ridice aceste standarde. Acestea ar fi așadar punctele pe care noi am dorit să le introducem în acest raport. Încă o dată aș dori să-l felicit pe raportor pentru uh, fermitatea poziției dânsului referitor la acest subiect delicat. Luis Oianu. Obrigado, eu queria eh, falar em nome do meu próprio. Mulțumesc. în uh, numele grupului nostru și raportorului nostru din umbră, Karin Karenbach, care din păcate nu poate fi prezent astăzi la ședință, am următoarele observații de făcut. În uh, primul rând, uh, îi sunt recunoscător domnului Wojciechowski pentru munca dumnealui și pentru colaborarea de care a dat dovadă înainte de redactare. Aș dori să pun accentul asupra unor puncte pe care noi le considerăm ca fiind de importanță. Unele au fost abordate deja de domnul Smith, însă am să le amintesc. Doamna Karmbach este îngrijorată de faptul că un număr nedeterminat de animale sunt transportate dintr-o țară în spre o alta doar pentru ca o anumită țară să poată beneficia astăzi de, um, de indicația de origine și trebuie să evităm acest lucru. De asemenea, doamna Karmbach este de acord cu raportorul atunci când acesta afirmă că ar trebui să existe o rețea de abatare de mici dimensiuni. Bineînțeles, trebuie să respecte normele de igienă și de siguranță alimentară. În multe situații, multe abatoare s-au văzut nevoite să închidă, lucru care a făcut necesar transportul animalelor pe durată mai îndelungată abordarea raportului este una echilibrată în ceea ce privește timpul de transport. Aș dori să subliniez ceea ce spune dânsul referitor la geografia anumitor, uh, la situația geografică a anumitor state membre. Țara mea, de exemplu, se află la periferia Uniunii și uneori trebuie să se parcurgă distanțe foarte mari. Așadar, ar trebui să ținem cont de aceste situații excepționale. Raportorul este pe bună dreptate îngrijorat de acest aspect. Mai există încă o problemă, și anume disponibilitatea datelor și informații referitoare la regulile care se aplică. De multe ori, legislația se aplică diferit în statele membre și, având în vedere că e vorba de o politică comunitară, ar trebui să ne asigurăm că uh, se aplică într-un mod cât se poate de armonizat. În ansamblu, suntem mulțumiți cu acest proiect de raport. Vom înainta o serie de amendamente care credem că vor uh, îmbunătăți acest raport. De asemenea, suntem uh, dorni să vedem uh, ce amendamente vor fi înaintate de celelalte grupuri. Mulțumim lui, Sa și apoi vicepreședintele. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să repet câteva lucruri pe care le-am spus deja înainte, pentru că mi se pare foarte important să repet acest lucru. Cred că abordarea e greșită. Se crede că dacă Parlamentul European adoptă o lege pentru a reduce timpul de transport al animalelor, atunci bunăstarea acestora mm, se va îmbunătăți în consecință nu e o problemă pentru animale să fie transportate într-un camion atunci când oricum acestea sunt obișnuite cu condiții meteorologice potrivnice. Am să-mi spun o poveste. Uh, un agricultor își pierduse un animal între doi, acesta a fost apoi găsit între doi baloți de paie, fără nicio problemă. Problema este că aceste animale nu primesc hrană și apă în timpul transportului. Astfel, acestea intră în procesul de ruminație, care are un efect nociv asupra animalelor apoi. Nu se respectă criterii uniforme atunci când uh, sunt transportate animalele. Acestea sunt cu adevărat problemele privind bunăstarea animalelor în timpul transportilor. Și nu e necesar să oprim camioanele pe ruta lor de transport. E suficient să verificăm atunci când animalele sunt descărcate la punctul de destinație. În Regatul Unit există o organizație guvernamentală și o altă organizație voluntară care monitorizează bunăstarea animalelor de-a lungul țării. Și E într-adevăr o rușină pentru un agricultor britanic dacă intră în vizorul acestor agenții. În urmă cu șase luni, un agricultor s-a sinucis atunci când un film a fost făcut public în care apărea unul din angajații săi abuzând an- un animal. Teama de rușina publică îi face pe mulți agricultori să se ferească de a ajunge în atenția publicului astfel. Știu că 54 de eurodeputați spanioli au dreptul de a vota. În Spania încă se practică coridele. Eu mă opun ca această țară să aibă dreptul de a legisla asupra drepturilor privind bunăstarea animalelor, drepturi care s-ar aplica și în Regatul Unit. Avem nevoie de o aplicare mai bună, așadar, a legilor existente, nu de noi legi. Vicele președinte Paulson. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc de asemenea domnului Wojciechowski pentru un uh, proiect foarte echilibrat. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra unor uh, probleme care merg dincolo de transportul pe durata 8 ore. Într-adevăr, poate că e un subiect care atrage atenția publicului să vorbim despre această durată a transportului, dar nu reprezintă adevărul uh, în ansamblul său. Trebuie să avem un control mult mai strict și să punem mai bine în aplicare legislația existentă, pentru că tocmai aici vedem lacunele cu care ne confruntăm. Ultimul scandal vizând transportul animalelor din Europa de Est înspre Turcia, au existat o serie de asociații pentru protecția animalelor care au urmărit transportul și s-au înregistrat nereguli considerabile. O treime din aceste transporturi au respectat regulile și cred că tocmai acest aspect ar trebui eh, ridicat în această discuție. Mulți ar spune că e un semn pozitiv, uh, încurajator, că, 40, că o treime uh, au respectat regulile, însă e îngrijorător faptul că două treimi din transport nu au respectat regulile. Avem așadar o motivație suficientă pentru a ne continua activitatea. Vom uh, vedea așadar punerea în aplicare a legislației, o punere în aplicare mai bună. Trebuie să avem un sistem uh, GPS care să monitorizeze toate transporturile. Avem o capacitate suficientă pentru a putea monitoriza piața unică în ansamblul ei în fiecare zi. În ceea ce privește transportul pe lungă durată, întrebarea este de ce abatoarele sunt atât de departe. În uh, multe țări, abatoarele de mici dimensiuni și de medii dimensiuni se închid, numărul lor scade considerabil și acest lucru limitează libertatea agricultorilor. Pentru mulți agricultori, uh, Există posibilitatea de a recurge doar la un singur abator, lucru care afectează în mod negativ competitivitatea și profitabilitatea. În momentul în care aducem în discuție programele pentru elaborarea de regulamente și legislație, cred că ar trebui să veghem la protejarea acestor abatoare de mici dimensiuni. Cred că ar trebui să elaborăm un uh, raport din proprie inițiativă în cadrul căruia să analizăm posibilitatea să analizăm acest fenomen, de ce dispar abatoarele de mici dimensiuni și cum putem crea un sistem care să le permită și să le asigure supraviețuirea. Cred că este un lucru foarte important. E atât în interesul animalelor și transportului de animale, cât și în interesul dezvoltării zonelor rurale. Nu e doar o problemă de igienă. E vorba de mai mult de atât. Regulile de igienă în sine nu reprezintă o problemă, ci mai degrabă sistemul de plată, sistemul de control și inspecțiile Um, excesivă în cazul abaterilor de mici dimensiuni. Acest lucru face ca costul uh, kilogramului de carne să fie foarte mare. Acesta este unul din dezavantajele abaterilor de mici dimensiuni. Dați-mi voie însă să subliniez că e un bun raport. Cred că raportorul uh, a făcut uh, o muncă excelentă, a echilibrat această dezbatere încinsă și, într-adevăr, nu e ușor să iei o decizie în acest uh, domeniu. Mulțumim, Brita. Vă mulțumesc. Aș dori să scot în evidență, în primul rând, faptul că transportul animalelor nu se ocupă doar de timp. După cum uh, a subliniat și prezentarea comisiei, uh, Uh, animalele sunt transportate și în alte scopuri. Pot fi transportate în scopul reproducerii, pot fi transportate între două, poate fi vorba de un transport intermediar. Nu ar trebui să ne limităm doar la această discuție referitoare la timpul de transport de 8 ore. Ar trebui să vedem dacă aplicăm aceeași, același tip de discuție și în alte domenii. Nu. Europa este foarte variată, acest lucru înseamnă că și agricultura e foarte variată. Structura exploatațiilor este foarte dif- diferită. Avem uh, țări unde exploatațiile agricole sunt foarte îndepărtate, există țări unde exploatațiile agricole sunt concentrate și acest lucru se reflectă și în transport. Vedem că în cazul porcinelor și păsărilor, Există un procentaj crescut de tra- animale transportate sub, sub 8 ore, uh, Lucru care arată că tocmai aici există foarte multe exploatații. Nu vorbim aici de faptul că transportul animalelor înceap, începe atunci când uh, primul animal a pus piciorul în camion. Și în cazul uh, bovinelor sau în cazul ovinelor, e nevoie să se facă mai multe opriri intermediare, lucru care afectează timpul în ansamblu, lucru care însă nu se reflectă în uh, cifrele prezentate. Atunci, ar trebui să ne întrebăm unde se registrează cel mai mare timp de transport. E vorba tocmai de acele regiuni unde există multe exploatații agricole risipite. Uh, și aici, tocmai acestor exploatații dorim să le oferim protecție, pentru că dacă, oferi, dacă introducem această reglementare, le vom arunca într-un infern, practic. Atunci aceste animale vor fi împinsă înspre un alt punct intermediar pentru că nu se poate respecta timpul de ansamblu impus, lucru care crește de asemenea riscul apariției unor boli. Dacă impunem niște opriri intermediare, atunci uh, din nou creștem riscul de contaminare cu diverse boli. Trebuie să vegem mai degrabă la calitatea transportului. Același lucru e valabil și pentru noi oamenii. Dacă călătorim într-un intercity, ne relaxăm și ne putem bucuri de călătorie mult mai mult decât dacă am călători într-un tren regional. Iată de ce cred că nu trebuie să ne oprim uh, și să analizăm doar orele transportului și cred că și raportul trebuie să țină cont de acest lucru, că există mult mai mulți factori, nu doar factorul timp. De asemenea, trebuie să le permitem uh, exploatațiilor agricole să aibă o paletă mai largă de abatoare la care să recurgă. foarte multe exploatații agricole întâmpină probleme în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor uh, regulamentelor sau um, în ceea ce privește forța de lucru, de exemplu, e nevoie de, multă, de mai multe calificări. Um, forța de muncă trebuie să cunoască o serie de uh, pași specifici și cred că și aici ne confruntăm cu o problemă. Trebuie să-i permitem agricultorului accesul pe piață, pentru că dacă există doar un singur abator la, la dispoziție, atunci nu mai vorbim de o piață. Am spus întotdeauna în cadrul discuției reformei PAC că avem nevoie de agricultori care să dea dovadă de spirit economic. Și trebuie să introducem în raport și această nuanță. De asemenea, trebuie să fim atenți că aici uh, nu încurcăm mere cu pere. Pentru că uneori vorbim și de uh, transportul uh, liber al animalelor pentru că acest subiect nu este inclus în discuție, doar ce nu este un transport specializat. Trebuie însă să includem și acest aspect. Nu trebuie să vorbim doar de domeniul agrar și să lăsăm deoparte transportul privat. Iată de ce cred că vom continua să discutăm intens acest raport Însă, în general, cred că trebuie să ne concentrăm mai mult asupra calității, controlului și asupra punerii în aplicare a legislației europene, care reprezintă în continuare o problemă, deoarece ne confruntăm cu tot mai multe lacune. Vă mulțumesc! Se Britta, onorevole Gerling e poi chiude. Mulțumesc, Brita. Gerling, apoi Mulțumesc. Nu voi uh, repeta ce s-a spus deja, dar vreau să știu că domnul comisar a fost uh, cam exasperat pentru că nu se poate face ceva în această materie. Venim la această problemă pentru că nu se face nimic în domeniu. Dacă problema ar fi rezolvată, atunci uh, nu ar persista. Mă, refer, mă voi referi la amendamentele pe care le voi depune și care se referă la timpul finit și timpul restricționat pentru transport, în special în ceea ce privește cabalinele. V-am menționat și voi menționa din nou această problemă. Sugerez, dacă analizăm probele și le-am analizat în detaliu și au fost analizate și de către EFSA, vă atrag atenția că un studiu din 2010, mai multe studii din 2010 și 2011, sugerează că distanțele și perioadele pentru cabaline trebuie să reprezinte un capitol particular. Cred că este timpul să susținem clar în fața Comisiei că este absolut necesar să existe un timp finit pentru cabaline. Este un scandal de uh, proporții europene faptul că aceste cabaline sunt transportate pentru a fi sacrificate. Uh, ei provin uh, din partea uh, estică, de la granița estică, din Ucraina, din uh, Rusia, apoi sunt transportate în camioane către Sicilia, unde sunt sacrificate. Cel mai ușor ar fi să impunem un timp limitat pentru aceste animale. Data viitoare, când mâncați o friptură de, de cal în Italia, gândiți-vă de unde provine aceasta. Este în puterile noastre să abordăm această discuție, această problemă și să o rezolvăm, aici și acum. Ashworth. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că avem o părere comună, că vrem să creștem uh, Uh, standardele de transport ale animalelor, dar prin limitarea timpului la 8 ore pe călătorie, este, după părerea mea, un instrument ce nu va reuși să crească standardele bunăstării animalelor. Ca să fiu sincer, domnule președinte, dacă sunt condiții proaste de transport, atunci și o oră este prea mult pentru călătorie. Dar dacă există condiții mai bune de transport și standardele sunt satisfăcătoare pentru animalele ce trebuie să călătorească 10 ore, să spunem, este mult mai puțin stresant decât dacă ar călători 8 ore și să fie uh, transportate dintr-un camion în altul. Astfel sugerez că cele 8 ore uh, trebuie revizuite. Apoi uh, mă refer la cauza călătorilor. Trebuie să recunoaștem că standardele pe care le au marii comercianți înseamnă că ei vor să controleze facilitățile de sacrificare și, prin urmare, este nevoie de călătorii foarte lungi pentru că în Marea Britanie există unul sau două abatoare care sunt aprobate de comercianți. Prin urmare, propunerea colegilor nu va avea uh, efecte cel mai probabil și nici nu va fi eficientă din punct de vedere economic. Apoi, nu avem nevoie de mai multe reguli, ci de o aplicare universală a regulilor în toate statele membre ale Uniunii. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu domnului vicepreședinte pentru raportul său și, cum a spus comisia, cum au spus și alți colegi, cred că trebuie să facem distinția între animale transportate pentru sacrificare și animalele transportate uh, către o altă crescătorie Acum așteptăm o concluzie a raportorului. La punctul 9 se face distinția în ceea ce privește animalele Uh, transportate pentru sacrificare. Vă mulțumesc, colegi, am ascultat cu atenție. Cred că mergem în aceeași direcție. Și prin eforturi comune vom putea să pregătim un aviz bun. Aș dori să mă refer doar la o problemă menționată de mai mulți colegi. Cred că domnul Smith a fost cel mai clar în această privință și anume un model economic, pentru că nu discutăm doar de transport. Acest uh, model economic trebuie să fie benefic pentru agricultori. să nu concentrăm foarte multe abatoare și facilități de producție și, de asemenea, problema abatoarelor mici care sunt pe cale de dispariție și care erau importante pentru agricultori. Este important ca agricultorii să poată alege cui să vândă animalele lor. Domnule președinte, am o solicitare, dacă e posibil. Cred că ar fi bine să vedem care e numărul companiilor și numărul abatoarelor, câte există în momentul de față. și cum s-au schimbat cifrele în ultimii uh, ani. Ar fi foarte interesant să analizăm datele acestea. În Polonia, țara mea, procesul acesta este unul foarte rapid. Abatoarele mici au dispărut uh, foarte repede pentru că nu au putut să îndeplinească standardele înalte, care nu au fost uh, ben, în beneficiul sectorului agricol. Înainte de decizia finală, înainte de a examina amendamentele, vreau ca Comisia să ne pună la dispoziție aceste date, câte abatoare avem acum și cum s-au schimbat uh, cifrele în ultimele decenii. Atât am avut de spus, domnule președinte. Vă mulțumesc. Data limită pentru depunerea amendamentelor este 30 mai la prânz. Vă mulțumesc. Acum trecem la următorul punct. Dacă vrea comisia să ia din nou cuvântul? Nu. A luat deja cuvântul. Dacă aveți o întrebare specifică. Da. Comisia are dreptul la replică. Se pare că ați uh, rezolvat problema. Punctul 4. Organizarea comună a piețelor produselor agricole, regulamentul privind OCP unică. Este a treia șansă pe care o avem pentru a dezbate tema. Poate nu am acordat la fel de multă atenție acestui aspect al reformei ca celorlalte două, Michel Danta are ocazia în după amiaza aceasta să revină la subiectul propunerii sale. Îi voi da cuvântul, apoi uh, vom dezbate în continuare. Michel? Mulțumesc, domnule președinte. Voi spune ceea ce cred despre acest uh, raport. De câteva zile Există dezbateri și lor de poziție prinse, foarte pasionale. Textul acesta este unul eminamente juridic și a fost nevoie de munca juriștilor, cărora vreau să le mulțumesc, ca și colaboratorilor care m-au ajutat, asistenților, asistentului meu, și celor de la secretariat. Voi prezenta lucrurile cât se poate de simplu. În primul rând, în raport propun să reintegrăm trei pachete, trei dosare, care fie au fost aprobate recent, fie sunt acum dezbătute în trialog, pentru a lua o poziție clară. propun să reintegrăm uh, propunerile pentru lapte și propunerile colegului Garcia Perez privind normele de comercializare. Apoi, propun reintegrarea în raport unei teme ce este examinată acum în trialog, și este analizată de colegul Dorfman. Cred că aceste trei părți pe care s-a votat în Parlament, uh, în Comisia Agri, acum câteva săptămâni, nu ar trebui să uh, sufere prea multe amendamente pentru că ne-am pronunțat asupra fiecărui text cu o majoritate largă. Dar dreptul Parlamentului este, bineînțeles, să poată modifica am plecat de la principiul că, deși unii ar dori să revenim la trecut, nu există o majoritate pentru revenirea la uh, cadre pentru intervenții pe piață, intervenții precum în anii 70 sau 80. Vă propun, stimați colegi, ca agricultorii, filierele să aibă dreptul de a se organiza pentru a gestiona piața. Dacă urmăriți analiza aceasta, în raport se susține că trebuie consolidată puterea organizațiilor de producători, a filierelor și se susține clarificarea dreptului concurenței. Articolul 42 din Tratatul de la Lisabona ne permite, prin regulamentul privind Parlamentul și Consiliul, să derogăm articolul 101.1 privind uh, dreptul la concurență în cadrul propus uh, în document. Astăzi există inițiative care sunt apoi uh, respinse în mod variabil de la o țară la alta de organismele în materie de concurență. Fiindcă dreptul național diferă de la o țară la alta, este bine ca organizațiile de producători și organismele în materie de concurență să aibă libertate în fiecare țară. Jurisprudența germană, Constituția germană, împiedică organizațiile interprofesionale pe baza unei legi care trebuie respectată ca regulament național. Aș dori să revin la temele de dezbatere și pe care Parlamentul a luat poziții în mod clar, în special în raportul colegului Des anul trecut. Este vorba de problema zahărului, pentru care propun reintegrarea sistemului de cote până în 2020. Prin integrarea unui dispozitiv complementar care să propună în funcție de evoluția Uh, pieței anumite cote și subcote. În 2018 uh, prevăd ca Comisia să ne poată uh, da o situație a instrumentelor înainte de 2020 și nu după 20, așa cum s-a spus chiar înainte de a prezenta eu documentul. propun reintegrarea uh, texturilor existente în ceea ce privește vinul, pentru că există o jurisprudență la nivelul Curții Europene de Justiție care a acceptat uh, existența unei date limite privind dispozițiile. După ce am discutat cu mai mulți, cred că introducerea acestei părți deschide calea unor amendamente de compromis pentru a putea integra concluziile grupului reunit de comisie. Dacă concluziile grupului la care, regret, Parlamentul nu a fost invitat, nu a participat, parlamentarii nu au fost invitați. În ceea ce privește laptele, am spus și am regretat cu toții că acest pachet nu este soluția completă la finalul cotelor. Sistemul uh, la liniile mari privind sistemul le-am adoptat acum câteva săptămâni, dar nu va intra în uh, vigoare decât în septembrie anul viitor. Propun totuși în perioada de criză să putem restabili un instru instrument care să poată susține producătorii ce vor să-și diminueze producția și care să penalizeze producătorii mari care încearcă să facă profit prin creșterea producției. Iată propunerile pe care le fac. Bineînțeles, sunt dispus să răspund întrebărilor. Aș dori, în concluzie, să le mulțumesc și raportorilor din umbră, cu care am avut multe întâlniri Uh, individuale și colective până în ziua de astăzi. Vă mulțumesc! Bine, grazie Michel. Iniziamo subito il dibattito. Președintele, mulțumesc, Michel. Începem imediat dezbaterea. Are cuvântul Irace Garcia Perez și apoi Marc Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a adresa mulțumiri raportorului nostru pentru munca depusă. Și, de asemenea, pentru modul în care a lucrat la acest dosar în ultimele săptămâni. A reușit să se coordoneze cu toate grupurile politice pentru a obține un acord politic pe toate chestiunile din dosar. Și, desigur, ne bucură că a respectat propunerile făcute. În genere, împărtășesc vederile, iar în ce privește pachetul de calitate, vreau doar să solicit uh, să ni se ofere mai multe informații nouă comisiei. Actualmente suntem în discuții cu Consiliul privind diversele sisteme de calitate. Cât privește normele de comercializare, s-au obținut unele acorduri, însă există și unele aspecte ce nu au fost lămurite, de pildă OMG-urile. Am decis să să separăm calitatea pe de-o parte și OCP-urile pe de cealaltă parte. Și uh, să avem un singur regulament pentru OCP unică. Acum, în ce privește responsabilitățile fiecăruia, În cadrul PAC, desigur că avem uh, responsabilități uh, ce revin uh, producătorilor, dar aceștia trebuie să fie sprijiniți dacă vrem să garantăm viitorul sectorului în care ei activează. Avem nevoie de instrumente care să ne permită să controlăm prețurile, să avem prețuri echitabile. Doar astfel se poate garanta viitorul acestor sectoare și avem instrumente la dispoziție în cadrul OCP unică. Instrumente ce alocă responsabilități și sarcini. Ni se spune clar care sunt responsabilitățile producătorilor pentru întreg lanțul alimentar. Cred că e un element esențial dacă vrem să funcționeze lucrurile bine. Trebuie să vedem clar ce presupune fiecare instrument și să insistăm pe faptul că totul trebuie să fie foarte bine înțeles și că ar putea să existe diferențe de interpretare la nivelul statelor membre. Domnul Dontan a venit cu o propunere referitoare la zahăr și la dreptul de a planta. Propunerea mi se pare foarte importantă și trebuie să ținem cont, într-adevăr, de condițiile de concurență ce există în acest sector. Nu știu dacă putem renunța la cotele de zahăr până în 2020. Ar trebui să păstrăm dreptul de a planta și oricum, în genere, sunt de acord cu ce spunea domnul Dantin. Ce e important de reținut este că trebuie să analizăm mai bine diferitele propuneri, diferitele amendamente ce s-ar putea depune și sunt convinsă că vom putea ajunge la o concluzie de comun acord. Președintele, în ce privește pachetul calitate, ar fi bine, poate, să facem într-adevăr o distinție, așa cum uh, ziceați și dumneavoastră, da. Iar uh, normele de comercializare sunt uh, deja parțial incorporate în OCP unică. Ar fi uh, bine să putem obține un acord cu Consiliul la pachetul uh, calitate. Sperăm că și Consiliul își va concepe mandatul de negociere, deocamdată nu-l are, Sigur că dacă nu își va crea un astfel de mandat de negociere, rămâne sarcina noastră să delimităm regulile. Marc Tarabella, după care Albert Des. Ca să continui ceea ce uh, spune Michel Dondan, pentru că am lucrat la pachetul lapte împreună cu el, nu pot decât să aprob principiul pe care l-a zis și anume că trebuie să acordăm mai multă putere organizațiilor, ramurilor, deoarece până acum ele nu au suficientă putere. Deci să consolidăm poziția producătorilor, da, un prim mare principiu fundamental. Al doilea principiu mare, articolul 42 din Tratatul de la Lisabona, cu derogările de la politica de concurențialitate și el foarte important. Revenind însă la dosarul lapte, chiar dacă sistemul intră în vigoare la 1 septembrie anul acesta, am putut constata că în vot, în procesul de codecizie Parlament-Consiliu, primii care dor să încalce acest sistem cu greu pus la punct sunt cei din industria procesatoare, marile companii procesatoare. Nu vor să îi încurajeze producători să se înscrie în acest nou sistem. Deci cei care nu vor să se plieze regulilor sunt aceștia. Și trebuie să fim foarte atenți Cred că unii o să ne taxeze ca birocrați, însă trebuie să spunem că autoritatea statului ar putea să fie jandarmul pe piața laptelui. Ar trebui să existe un echilibru între diversele, diversi actori din procesul acesta de producție și comercializare. Cât privește zahărul, într-adevăr, e nevoie în continuare de sistemul cotelor, cum zicea și Donta, cu o anumită flexibilitate. Trebuie să-l păstrăm până în 2020. La vin, de asemenea, sunt de acord. Nu știm uh, dacă putem gândi mai în perspectivă. 2030 mi se pare un termen bun pentru acest sector. Despre lapte am vorbit. Am văzut clar ce s-a întâmplat după vot. Lactalis este doar un exemplu în Franța. Mai sunt și altele care exemple de mari actori care au descurajat producătorii să nu cumva să intre în acest sistem. Avem uh, de luptat cu niște oligopoluri care procesează materia primă și care îi împiedică pe producători să participe. Deci, autoritatea de reglementare este cea care trebuie să fie atentă și să aplice regulile. Președinte, mulțumim, Marc Albert, deci după care Giovanni Lavia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, doresc să-i mulțumesc lui Michel Dantin, numele PPE, pentru uh, dificila sarcină care a fost uh, alocată îi dau dreptate, din punct de vedere juridic este un subiect extrem de complicat. Cred că marea majoritate a colegelor și colegilor îmi împărtășește părerea și anume că o, o economie planificată nu poate funcționa ca sistem economic, este un sistem destinat eșecului. Sunt de părere că o economie de piață absolut liberă nu poate funcționa. Am asistat doar la piețele financiare. Iată de ce avem nevoie împreună uh, pentru viitor de organizare comună a pieței. Trebuie să facem efort ca în următoarele săptămâni uh, să dăm uh, semnalul potrivit și Michel Danta a făcut aici propuneri relevante în acest sens pe care le putem discuta în uh, comisie, în Parlament, în raportul meu am decis cu aproape 90% că până în 2020 dorim o prelungire. Am fost de acord toate grupurile politice, Iată de ce trebuie să ne păstrăm poziția, pe, poziția pe care am uh, aprobat-o cu uh, majoritate. În continuare, trebuie să ne planificăm pașii viitori. Știm că avem, uh, în primul rând, de abordat situația dintre producători și prelucători. Văd, după părerea mea, că există o problemă foarte mare între prelucrători și comercianți, mari comercianți, cu care ne confruntăm, de exemplu, în Germania. Ne confruntăm la ora actuală cu o presiune considerabilă asupra prețului în sectorul laptelui. Un alt subiect pe care trebuie să luăm în considerare în colaborare cu președintele uh, reprezintă subiectul actelor de punere în aplicare. Dacă parcurgem uh, propunerea comisiei, atunci totul ar trebui reglementat recurgând la acte de punere în aplicare. Trebuie să vegem uh, și că Parlamentul să-și păstreze asul din mânecă și să vegem la articolul 160 din tratat. dacă vrem să preluăm responsabilitate, atunci trebuie să ne ridicăm la înălțimea acestei responsabilități și să nu lăsăm, uh, să ne scape din mână influența pe care o putem exercita uh, când se iau anumite decizii. Tocmai am uh, citit că Trebuie să vedem că acest sistem funcționează bine și repede. La ora actuală mă îngrijorează faptul că sectorul laptelui reacționează mult prea lent. Problema principală referitor la OCP unică o reprezintă finanțarea măsurilor de piață. Ține și de bugetul și de legislația referitor la bugetul nostru. Nu putem să să prevede măsuri doar pentru situații de criză, cu siguranță va fi nevoie de miliarde și dacă reușim să economisim anumite uh, fonduri, atunci crește uh, lăcomia colegilor care doresc să folosească acele fonduri și să le direcționeze spre alte sectoare. Trebuie să ne asigurăm că putem strânge fonduri pentru a putea reacționa uh, corespunzător. Pe scurt, doresc să vă spun că um, Trebuie să acordăm atenție acestor măsuri referitoare la organizarea pieței, deoarece aceste măsuri sunt decisive pentru funcționarea unei piețe agrare europene și sper că putem ajunge la o înțelegere uh, comună și să găsim răspunsul potrivit împreună cu Michel Danta în cadrul tuturor grupurilor politice la propunerea Comisiei. Mulțumesc! Grazie, Albert, grazie. Președintele, mulțumesc, Albert. Îți mulțumesc pentru că ai amintit aici una dintre chestiunile cele mai dificile din uh, toată reforma noastră. Primul pilon, al doilea pilon, oricare ar fi el, și anume conformitatea cu tratatul de la Lisabona. N-am reușit încă să găsim uh, un acord în timpul președinției poloneze. Mai lucrăm la acest acord. Când uh, abordăm finanțarea, nu mai reușim să găsim niciun fel de consens, niciun fel de acord. Nu mai insist. Mulțumesc, îi dau cuvântul lui Giovanni. Da, și eu vreau să-i mulțumesc lui Michel Dontan pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Vreau să subliniez un aspect pe care cred eu că îl avem în comun toți cei care suntem preocupați de finanțarea PAC. Ați vorbit despre conformitate. E bine, angajamentele ar trebui să fie aici automate. Să nu uităm că în țările în care dezvoltarea rurală este fragmentată, este regionalizată, am constatat că este necesar să revizuim unul dintre angajamentele luate pe plan național și anume să compensăm pierderile pe care le-au înregistrat prin programele de dezvoltare rurală. Așadar, dezvoltarea rurală trebuie și avut în vedere și îi atrag atenția lui Michel Dantin, îi cer să ne confirme ceea ce am definit noi, ce am convenit noi la momentul votului, când am discutat despre conformitate, despre aliniere. Pentru că dezangajarea trebuie să fie prevăzută la nivel național. Iar uh, la programele regionale ar trebui să fim atenți ca dezangajarea să nu aducă consecințe negative. Vrem să existe o echitate, o egalitate între țările care au o dezvoltare mai bună sau mai uh, mai organizată față de cele care au o dezvoltare federală. Mulțumesc, Brita, și apoi vicepreședintele Bove. Mulțumesc. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc raportorului pentru spiritul de colaborare de care a dat dovadă. Ne-a inclus, într-adevăr, în uh, activitatea de elaborare a raportului, aș dori să spun că dânsul a subliniat că trecutul e trecut și nu trebuie răscolit. Acest lucru înseamnă că, de exemplu, atunci când vorbim despre cote și dacă vorbim de prelungirea uh, cotelor pentru zahăr, atunci ar trebui să spunem foarte clar când se încheie când punem capăt și care este planul pentru viitor, pentru că nu se poate ca să amânăm situația până la următoarea reformă a PAC și să o reluăm abia atunci. Acest lucru îngreunează activitatea noastră, cât și a agricultorilor, creăm incertitudine. Noi, în schimb, dorim să avem siguranță, siguranța planificării. Acest lucru înseamnă că trebuie să avem și curajul de a spune când și unde facem reduceri și ce măsuri de însoțire vom lua în consecință. Iată de ce doresc să spun că, între timp, suntem de acord că nu mai dorim să avem subvenții la export, că avem nevoie de intervenție pentru a putea reacționa în situații de criză. Iată de ce avem uh, nevoie și de sprijin bugetar pentru a ne alinia la o linie care încă nu a fost realizată. O, să spunem așa, o linie de urgență este foarte clar că dorim să consolidăm uh, asociațiile de producători și acest lucru reiese oarecum și din dreptul concurenței, însă trebuie să fim uh, atenți că se, poate, că se poate ajunge la o dominanță excesivă, chiar monopol. Și atunci, în cazul agricultorii doresc să nu facă parte dintr-o asociație de producători, să fie constrânși, atunci în această situație nu mai avem nevoie de o asociație de producători pentru că ajungem într-o situație de monopol și nu se poate. Un subiect foarte important pentru mine este și faptul că trebuie să vegem ca actele uh, de pune în aplicare să fie echilibrate uh, vis-a-vis -vis de actele delegate. Scepticismul, euroscepticismul cetățenilor are de-a face și cu faptul că avem din ce în ce mai mult de-a face cu o administrație. Teama cetățenilor nu vizează Parlamentul sau Consiliul, ci, îmi cer scuze, dragă comisie, sunteți dumneavoastră, deoarece instituția dumneavoastră are structuri prea puțin transparentă pentru cetățeni, cetățenii nu pot vedea ce se întâmplă, nu, cum se iau deciziile, uh, ce proces stă în spatele luării deciziilor și acest lucru creează teamă cetățenilor. Trebuie să vedem uh, cum ne putem, uh, într-adevăr, îndeplini responsabilitatea să nu lăsăm prea mult din responsabilitatea noastră comisiei, pentru că acolo unde putem să luăm și noi decizii, să participăm într-adevăr la acest proces. Au existat în uh, trecut uh, procese de decizii unde uh, s-a trecut mult mai ușor prin Parlament decât prin Comisie. Cred că aici ne confruntăm cu un punct unde trebuie să procedăm cu prudență în cadrul reformei PAC și trebuie să vedem ca ceea ce se, se dorește pentru cetățeni prin tratatele de Savona să fie realizat și pentru cetățeni. Jose Bove. Uh, oui, monsieur président, moi je... Da, domnule președinte, am vrut să iau cuvântul ca să spun că apreciez foarte mult uh, eforturile lui Michel Dantin. În uh, contextul în care a lucrat, cred că nici nu putea merge mai departe. A acoperit foarte multe capitole în care reușește să stabilească destul de clar un cadru general. Sigur, mai rămâne să cizelăm niște detalii. Poate că aici ar fi bine să venim cu amendamente, să descrie mai bine, să precizăm mai bine. Însă, în ce privește funcționarea organizațiilor de producători, a organizațiilor interprofesionale, să încercăm să plecăm de la cazul laptelui pentru a extrapola și la celelalte sectoare, deci toate acestea mi se par foarte bune. În ce privește dreptul concurenței, acest lucru este foarte important, mai ales astăzi. Nu putem spune că nu permitem controlul statului asupra producției sau controlul comisiei și că uh, nu vrem să existe conflicte apoi între producători și uh, cei care procesează. Nu putem să eliminăm orice reglementare pentru că asta însemna să introducem legea junglei. Bun, cred că am reușit să facem niște progrese importante. Eu aș vrea doar să mai spun, înainte să mă opresc, doamna Reimers e cea care uh, mi-a ridicat mingea la fileu, să spun că toți vorbesc despre conceptul de soft lining ca despre ceva care trebuie organizat. Ei bine, dacă tot vorbim în termeni de aviație, de ce nu vorbim despre decolare, despre aterizare, când vorbim despre a introduce un sistem, de ce să nu vorbim despre a inova când uh, încercăm să schimbăm ceva pe piețele naționale sau regionale? Astăzi se pare că suntem uh, siluiți să intrăm într-un cadru Cred că cea mai bună formulă ar fi să amânăm uh, puțin, în, cu câțiva ani, acest cadru. Din 99, de fapt, avem aceste probleme. Am văzut și cu laptele că am avut termene pe care nu le-am putut respecta. Cred că ar trebui să fim foarte serioși. Dacă vrem să regândim agricultura, nu putem să facem doar ce am făcut în anii 70-80. Trebuie să facem ceva mai mult. Președinte, mulțumim, Bove. Ultima intervenție, doamna de Lange. Eh, eh, mulțumesc. Eh, vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru munca sa. Îi doresc, de altfel, succes în cele ce urmează, pentru că nu-i va fi ușor. Eu aș spune că acest raport este un raport de legătură, deoarece ne arată cum facem trecerea către un sistem de agricultură liberalizat, adică un sistem în care producătorul va trebui să se bizuie mai mult pe forțele proprii pentru a supraviețui pe piață. Și uh, să nu ne amăgim, pentru că pe viitor vor exista tot felul de suișuri și coborâșuri pe piața agricolă. Sunt perfect de acord cu uh, raportorul. Uh, trebuie să avem mai multe elemente de securitate prevăzute aici. Nu știu însă dacă ar trebui să întrebăm Comisia pentru bugete dacă avem destul credit, destui bani la dispoziție și să prevedem eventual un uh, sistem de cerere de oferte, știu eu, un sistem de licitație. Mă gândesc aici la unt, la cereale, produse ce ar putea fi scoase la licitație. Ei bine, dacă vrem un astfel de sistem, va trebui să prevedem și un buget de rezervă. Cât privește laptele, mi se pare că e foarte dificil să găsim modalități de a interveni asupra cotelor de producție, modalități uh, publice. Cred că ar trebui să ținem cont de alte aspecte, de context, de predictibilitate, de câte animale se pot crește la un moment dat. Toată lumea vorbește despre slăbiciunea sistemului de tarifare în Europa. Eu, din câte am constatat, scăderea prețurilor se datorează faptului că americanii și neozeelandezii produc mai mult. Practic, noi, europenii, sunt cei care am rămas în urmă. Dacă vreți, ar trebui să prevedem un sistem mai echitabil, pentru că dacă prevedem doar un sistem care limitează producția la nivel european, nu e suficient ca soluție, pentru că ne confruntăm cu concurența altor țări pe plan mondial. Durabilitatea și respectul pentru mediul înconjurător nu sunt suficiente pentru a rezolva problema. Trebuie să privim realitatea dacă vrem realitatea în față, dacă vrem o economie liberalizată. Comisia vine și propune măsuri, dar uh, până când uh, adoptăm noi aceste măsuri și le aplicăm, piața a evoluat deja. Aș spune câteva cuvinte și despre cotele de zahăr. Sunt de acord cu doamna Reimers. Cred că ar trebui să convenim între noi, să vedem când ar trebui să fie aplicată scadența acestui sistem. Eu cred că pentru întreg lanțul zahărului, pentru procesatori, avem nevoie de termene precise și acest lucru e valabil și pentru producătorii de ciocolată. Dacă vrem ca ei să producă în mod durabil, asta înseamnă că materia primă trebuie să fie previzibilă. După ce o să încheiem acorduri în acest sens, o să putem să avem mai multă predictibilitate și o să le putem cere celor care produc ciocolata să-și respecte obligațiile, la fel și la lapte. Doar astfel se pot uh, pregăti oamenii pentru ceea ce urmează. Președintele, mulțumim, Esther. În ce privește grupul la nivel înalt uh, pe problema vinului, Comisia a spus că putem uh, trimite un observator. Eventual un, uh, un deputat ar uh, dori eventual să meargă acolo să reprezinte Parlamentul la ședințe. Bun, mulțumim domnule Dante pentru munca dumneavoastră. Dacă nu mai dorește nimeni să adauge nimic, mergem la următorul punct de pe ordinea de zi. Doriți să interveniți? Da, doream să adaug câteva clarificări. Mai întâi vreau să prezint scuze președintelui. Am făcut o confuzie adineauri când vorbeam de cele trei rapoarte pe care doream să le integrăm. Nu e vorba despre raportul Dorfman, ci Castro rămăsesem la ideea de aliniere. În ce privește uh, concurența, ca să fie lucrurile mai transparente între noi, vreau să precizez următoarele. Am vrut să includ în text mai multe definiții luate din liniile directoare și din jurisprudență. Însă articolul 103 din Tratatul de la Lisabona nu permite Parlamentului să redeschide această problematică. Doar Consiliul o poate face la propunerea Comisiei și cu avizul Parlamentului. Deci eu aș propune să spunem uh, eventual uh, comisiei să sesizeze Consiliul. Mai sunt uh, încă două, trei chestiuni pe care trebuie să le discutăm între noi. Mai întâi, managementul riscurilor. Este vorba de acel fond destul de cunoscut pentru managementul riscurilor propus de comisie ar trebui să avem o discuție globală. Ar fi bine să avem o discuție globală și cu colegii de la bugete. Există tot felul de argumente aici și ar trebui să ne punem de acord între raportori. Sigur că mai avem uh, timp până ce apare, până ce se încheie termenul de amendare. În ce privește uh, chimia verde, și aceasta este foarte importantă și ar trebui să o reintroducem în text. Mulțumesc! Și desigur vă stau la dispoziție să colaborăm uh, și mai departe, așa cum am făcut-o până acum. Mulțumesc tuturor celor care vor depune amendamente și raportorilor din umbră cu care lucrăm foarte bine. Sì, grazie Michel. Stiamo facendo un ottimo Bun, mulțumesc, Michel, te descurci foarte bine. Cum ziceam, mergem la punctul următor. Urmează prezentarea unui studiu. Amintesc tuturor coordonatorilor că imediat după prezentarea studiului urmează o reuniune a coordonatorilor foarte scurtă. Da? Dacă reușiți să mai, să mai rămâneți. Eu cred că vom uh, reuși să terminăm cam pe la 5 și jumătate. Deci după 5 și jumătate avem 10-15 minute pentru coordonatori. Bun? Urmează deci prezentarea unui studiu privind analiza comparativă a sprijinului agricol în cadrul principalelor națiuni care practică comerțul agricol. Urez bun venit experților de la Eurocare. Este vorba despre Jean-Christophe Biro și Jean-Pierre Bitou le dau uh, de îndată cuvântul să ne prezinte care este impactul diverselor politici de susținere în SUA, Canada, Elveția și să fac o comparație cu politica noastră agricolă comună, după care eventual dezbatere. Aveți uh, cuvântul 20 de minute. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, studiul care ne-a fost uh, solicitat este o comparație uh, privind analiza sprijinului agricol în principale națiuni care practică comerțul agricol. Există mai multe căi de a susține agricultorii și când facem comparații internaționale trebuie să avem metode prin care să luăm în seamă toate formele de sprijin. Dacă luăm cifrele din primul grafic, mm, sprijinul din Uniunea Europeană, vedem că există mai multe surse. Există bugetul comunitar, conturile naționale, datele microeconomice și ajungem la estimări de circa 50 de miliarde de euro în sprijin agricol. Dacă adăugăm și defiscalizarea carburanților, spre exemplu, ajungem la sume mai mari. Dacă adăugăm o formă de transfer care nu este aparentă în buget, dar care se traduce prin prețuri mai mari, ajungem la o sumă uh, suplimentară. Dacă vrem să comparăm țări cu politici diferite, de ale Uniunii Europene cu alt țări care susțin uh, scăderea prețurilor, trebuie să luăm în considerare și măsurile care nu re- sunt revelate de buget. Am examinat îndeaproape mai mulți indicatori folosiți adesea, precum cei ai indicatorii OCDE, numit uh, estimarea studiului, estimarea uh, sus, susținerii pentru producători, PS, și estimarea susținerii totale, TS, dar și măsurile agregate de uh, sprijin folosite de OMC. Vedem că sprijinul pentru agricultori în Uh, procente ale producerii a scăzut în mod considerabil în țările dezvoltate din OCD, în special în Uniunea Europeană. Media din Uniunea Europeană este mai mare uh, decât în țări precum uh, Noua Zeelandă sau Australia, dar inferior sprijinului oferit în Japonia sau Elveția. Media europeană se apropie de uh, ponderea din Canada sau Rusia. Prin urmare, prin acești indicatori, vedem că Uniunea Europeană se regăsește în media țărilor OCDE. De acum, uh, sprijinul pentru agricultori în Uniunea Europeană se bazează în mod esențial pe plăți directe și nu uh, pe măsuri uh, de intervenție asupra prețurilor. Prin urmare, este o modificare mai mică pe care o obținem Uh, față de Statele Unite sau față de nivelul precedent. Modurile de susținere din Uniunea Europeană nu deranjează uh, producătorii din alte state, ceea ce nu se poate spune despre anumite țări emergente sau chiar despre Statele Unite și Japonia. Graficul ne arată modul în care s-a apropiat um, prețul din Uniunea Europeană de prețurile mondiale. Există o convergență puternică și este rezultat al schimbării politicii agricole comune. Mecanismele au o pondere mai mică și reflectă și creșterea prețurilor mondiale din 2005 încoace. Acum există un nivel de convergență destul de mare între cele două uh, prețuri. În ceea ce privește caracteristicile Uniunii Europene, uh, în Statele Unite susținerea a rămas contraciclică. Există totuși instrumente în Statele Unite, ceea ce face ca sprijinul să crească, în special dacă uh, prețul mondial va scădea. Este astfel un sistem care a rămas apropiat de o protejare a agricultorilor de riscurile pieței. Dar Uniunea Europeană susținerea este mai neutră și mai stabilă. În mai multe state emergente, sprijinul agricol a crescut destul de mult în ultimii ani. Este cazul Chinei, Braziliei sau Rusiei. Ca să comparăm, am folosit date colectate de OCDE dar am comparat și metodologiile. Am schimbat o, indicatorii folosiți de OCDE pentru că sunt foarte sensibili la fluctuațiile monetare, în special când uh, măsurăm ă, susținerea pentru producători în dolari sau euro, unde sunt niveluri diferite și tendințe diferite. Am folosit așadar uh, o metodologie bazată pe paritatea puterii de cumpărare și vă voi da răspunsuri dacă aveți întrebări. Am ținut cont și de faptul că prin manipularea cursului de schimb se obține o susținere directă pentru agricultori. Iată și creșterea puternică a sprijinului pentru agricultori în Brazilia, China și Rusia. Vedem cum pe perioada 1995-1997 s-a dezvoltat foarte mult acest sprijin. Dacă luăm în considerare sprijinul leal, luând în considerare, considerare fluctuațiile monetare, vedem că în China a crescut foarte mult sprijinul și sprijinul pentru agricultori are o valoare reală superioară uh, valorilor uh, din Statele Unite și Uniunea Europeană luate la oaltă. Cifrele din uh, grafic sunt din 2009, pentru că cele din 2010 nu au fost încă consolidate. Dar nivelul din, din China crește continuu și se apropie de media europeană. S-a investit în, uh, și în infrastructură foarte mult în China pentru a se apropia de nivelul european. O concluzie a studiului este că măsurile folosite de OMC, în special uh, măsura agregată de sprijin, nu au o influență foarte mare. Și un exemplu din Uniunea Europeană, avem încă măsuri de susținere pentru grâu. Chiar dacă pe piața mondială tona este 250 de euro, în Europa media este de 100 de euro. dar OMC se bazează pe cifre comparative de la sfârșitul anilor 80. Prin urmare, credem că nu este de o mare relevanță economică pentru a evalua evoluția uh, produ producției agricole din uh, țările luate în considerare. Dacă luăm în considerare această sursă importantă pe plan internațional, vedem că linia neagră reprezintă angajamentele pe lângă OMC de 72 de miliarde de euro și vedem că suntem uh, peste cu 17% peste această linie. Uniunea Europeană, prin articolul 68, ar putea să recupereze o parte din uh, sprijin În ultima parte am încercat să comparăm sprijinul european cu mai multe țări țintă pentru a ilustra actuala dezbatere privind PAC și vom vedea în ce măsură sunt relevante comparațiile. Am analizat uh, îndeosebi sprijinul din Statele Unite. După cum am spus, sprijinul lor se, este contraciclic față de sprijinul european și protejează agricultorii într-o anumită măsură în condiții defavorabile, dacă recoltele sunt slabe sau prețurile sunt defavorabile. Dacă acum sprijinul este slab, se datorează și faptului că uh, prețul mondial a scăzut. În ceea ce privește uh, discuția legată de contraciclicitatea prețurilor pe piața europeană. Este important protejarea agricultorilor de fluctuațiile de prețuri și să facem ca oamenii să nu se mai uh, mire de amploarea susținerii oferite agricultorilor prin sistemul de plată unică. Sistemul de ajutor contraciclic are mai multe inconveniente, în special în aplicația actuală din Uniunea Europeană. Este o idee bună, uh, falsă. În Statele Unite, bugetul poate crește și cu 10 miliarde de dolari de la un an la altul. Este o situație greu de gestionat în Europa. Ar fi nevoie să recuplăm plățile de nivelul producției și ar fi greu să facem sistemul compatibil cu condiționalitățile ecologice. Dacă există nevoia de a ajusta prin Ministerul, de Agricult... Ministerul Agriculturii, s-ar putea face ajustări de la un an la altul. În cazul Canadei și al Uniunii Europene, și al Statelor Unite, mă scuzați, uh, sprijinul presupune și o axare pe gestionarea riscului. O sugestie ce a fost făcută și la noi acum câțiva ani. Rata eficacității transferului între ceea ce plătește contribuabilor și ceea ce ajunge la agricultori este foarte uh, Uh, slabă în Statele Unite, lucru de care trebuie să ținem seama. Pentru că, în ceea ce privește plățile directe europene, rata este mai mare. Dacă vrem să avantajăm agricultorii prin acest mecanism, trebuie să avem un buget mai mare, pentru că există încă pierderi, scurgeri, în ceea ce privește uh, stat, sistemul de broker din Statele Unite. În cazul agriculturii elvețiene, reforma din Uniunea Europeană a fost împinsă mai departe. Condiționalitățile ecologice sunt mai dezvoltate și e interesant să observăm experiența elvețiană în comparație cu uh, propunerea de 7% făcută de comisie uh, anul trecut în ceea ce privește ecologizarea. Există lucrări în curs ce trebuie dezvoltate, dar în, din punct de vedere ecologic observăm o eficacitate crescută a Elveției față de celelalte state europene în domeniul biodiversității. Este singurul stat care pare să fi reușit să limiteze erodarea biodiversității. Suprafețele ecologizate din Elveția sunt mai mari decât cele propuse la nivelul Uniunii Europene. Există o combinație de măsuri și estimăm că suprafețele de interes ecologic sunt de două ori uh, mai mari peste 13-14%. Elveția este singurul stat în care măsurile privind biodiversitatea par să funcționeze, față de măsurile agreate la nivel european, care nu au fost prea convingătoare până acum. Am analizat și strategiile țărilor emergente. Sprijinul agricol este în creștere, în special în China și Rusia. Există o creștere și în Ucraina și Brazilia. Sprijinul este cuplat cu producția, în special în ceea ce privește bunurile strategice în China. Strategic adică uh, bunuri care uh, au o cerere foarte mare. Nu există un sprijin mare asupra orezului, dar există unul în cazul produselor de origine animală. S-au făcut uh, investiții și în servicii. Producătorii nu au beneficiat direct, dar au beneficiat de infrastructură și de inovare și cercetare. Bugetul brazilian crește foarte mult în ceea ce privește infrastructura, inovarea, cu peste 20% pe an. Și realizările sunt foarte importante. Este un punct ce a fost ridicat și în propunerea comisiei. În concluzie, ca să rezum puțin, putem spune că Uniunea Europeană sprijină veniturile agricultorilor, Statele Unite sprijină producătorii de condițiile defavorabile și are un buget, buget mare alimentar, 60% din bugetul agricol din America. Elveția sprijină furnizarea de bunuri publice mai mult decât Uniunea Europeană, China sprijină producția în domenii uh, particulare pentru a economisi și a maximiza importurile și țările emergente, în special Brazilia și China, investesc foarte mult în viitor prin cercetare și infrastructură. Vă mulțumesc! Hanno fatto un lavoro davvero interessante. Mulțumim foarte mult experților noștri. A fost într-adevăr o prezentare foarte interesantă. Considerăm că e un bun sfârșit pentru ședința noastră. De- deschid dezbaterea. Eh, Domnul Tarabela, vreau să-i mulțumesc expertul invitat pentru această prezentare. Sigur că vom eh, răsfoi acest document pe întelete. Acum eh, însă Aș vrea să spun că, din câte știu, OCDE-ul nu ține cont de toate formele de sprijin agricol, însă dumneavoastră, în expunerea pe care ne-ați făcut-o, ați spus uh, și foarte bine ați făcut că uh, în SUA avem, de pildă, o sumă de 4 miliarde de dolari pe 2010, de care OCDE-ul nu ține cont. Sunt și alte forme de sprijin ale producției sau ale agricultorilor. Deci uh, este vorba despre un uh, ajutor care trebuie inclus. Și ați făcut bine că l-ați semnalat. Putem uh, conchide că susținerea pe care China, Rusia și Brazilia, trei țări emergente, o acordă tot mai mult producției agricole, e un lucru ce pe noi ne depășește. Noi în Europa suntem destul de naivi, ținem cont de ce ne zice OMC-ul, decuplăm plățile, vrem să fim uh, echitabili, să reducem uh, producția și asta înseamnă că suntem într-un dezavantaj față de ei. Deci aș vrea să vă întreb uh, dacă s-a ținut cont de toate ajutorile publice date de americani, de pildă. Pentru că dacă ținem cont și de numărul de locuitori, avem 500 de milioane de locuitori în Europa, vreo 300 de milioane, să zicem, în SUA, avem un raport de 2,4, adică americanii dau de 2,4 ori mai mult ajutor decât noi pentru agricultură. Și ați vorbit despre o defiscalizare uh, în ce privește agrocombustibilii. Ei bine, e vorba despre mai multe măsuri, într-adevăr, care nu sunt incluse în bugetul de agricultură, dar care au legătură. Și aici este dificultatea cea mare, că nu trebuie să ne concentrăm doar pe bugetul destinat agriculturii, ci pe toate bugetele. Vedem că în țările emergente bugetele pentru agricultură cresc foarte mult. Și mă gândesc la ce facem noi cu agricultorii noștri. Îi, uh, îi învinovățim cumva de ce se întâmplă când ar trebui să-i sprijinim, din contră. Ar trebui să fim mai flexibili, ar trebui să putem uh, să îi compensăm, uh, să le compensăm veniturile atunci când piețele sunt adverse. Deci uh, ar trebui să ținem cont de toate aceste elemente la fiecare dintre cazurile pe care ni le-ați prezentat. Quello che ha detto Marc. E, forse... Îi mulțumim lui Marc, cred că suntem cu toții de acord cu cele exprimate de el. Poate că reforma PAC ar putea să fie mai bine din, direcționată McGuinness și apoi Agnew. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, expertului pentru prezentare. Cred că ultimul uh, diapozitiv este cel mai interesant. Acolo unde spune că Brazilia și China fac investiții pentru viitor. Acolo se implică că Europa și SUA nu fac acest lucru. Am uh, putea primi mai multe explicații referitor la acest aspect, deoarece m-a surprins un pic acest diapozitiv care, după părerea mea, sugerează că Europa nu se pregătește prea bine pentru viitor. Am vorbit aici de transferul um, de tehnologie, de cercetare. S-a făcut de asemenea o observație, poate că interpretarea nu era um, extrem de clară, poate că Există un pericol în ceea ce privește sprijinul opiniei publice, în uh, ceea ce privește cheltuielile pentru agriculturile, pentru agricultură. Prețurile sunt foarte mari și este o diferență foarte mare între ceea ce privește agricultura în sine. Iată de ce avem un, o, uh, o schemă de sprijin agricol în Europa. În ceea ce privește Elveția, remarcabil efortul acestei țări pentru a proteja biodiversitatea, care ar fi costul și consecințele pentru producția alimentară dacă ne-am îndreptat și noi în această direcție. Însă atenția mea se concentrează asupra acestui ultim diapozitiv și direcția înspre care ne îndreptăm uh, vis-a-vis -vis de piețele emergente. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul Agnew și apoi Albertes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fac o observație pozitivă pentru a schimba un pic uh, lucrurile. Cred că a fost o prezentare foarte bună. Aș putea să vă trimit uh, câteva întrebări în scris, vă deranjează? Mă adresez acum expertului care a ținut prezentarea. Aș dori mai multe uh, detalii, iată de ce am să vă trimit câteva întrebări în scris. Sper că veți putea răspunde la acestea. M-a surprins însă faptul că nu ați uh, vorbit prea mult despre Canada. Ați menționat această țară la început, însă nu s-a regăsit în rezumatul de la sfârșit. În Canada există un sistem agricol foarte interesant și mă întreb dacă ați putea detalia un pic situația Canadei. Mai există de asemenea uh, problema stimulentelor fiscale, nu știu dacă a fost pur și simplu inclus în perspectiva dumneavoastră de ansamblu, însă uh, este o diferență semnificativă pentru un agricultor dacă știe că poate investi în um, echipamente și în achiziționarea de plante și să rentabilizeze această investiție și în funcție de statul unde se află, poate face diferența între a fi sau a nu fi competitiv. Vă mulțumesc! Mulțumim, Agniu! Albert Desarguntul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și mie mi s-a părut această prezentare foarte interesantă și cred că e o ocazie perfectă pentru a pune câteva întrebări. Dacă vorbim de Statele Unite și dacă vorbim de măsurile de siguranță împotriva um, deteriorării mediului înconjurător, atunci de ce în Statele Unite se înregistrează întotdeauna uh, Uh, cea mai uh, îngrijorătoare situație a mediului, încrujor, mediului îngrijorător. Dacă există o țară care nu respectă prevederile OMC, e vorba de Statele Unite, după cum a spus și colegul Taravela. Aceștia asociază subvențiile agrare cu subvențiile alimentare. Există uh, prevederile OMC, însă, pe scurt, e vorba de o subvenționare masivă a agriculturii americane. De asemenea, trebuie să ținem cont uh, și de condițiile aplicate. Uh, dacă privesc condițiile pentru, agricultorii, pentru agricultorii din Europa, atunci uh, trebuie să respectăm niște condiții foarte stricte, iar uh, în Statele Unite aceste condiții nu sunt la fel de stricte. Cred așadar că aceste distorsionări ale concurenței trebuie luate în considerare când vorbim de subvenții și că uh, de multe ori nu se ține cont de uh, situația care uh, produce în multe țări pagubă mediului înconjurător. În Statele Unite, după cum a spus și colegul Tarabella, subvenția pe agricultori este considerabil mai mare decât în Europa dimensiunea media a exploatațiilor agricole în Europa este de 17,5 hectare, uh, iar în Statele Unite este aproape de 10 ori mai mare. Atunci când, uh, într-adevăr, am o suprafață mai mică, dar pe, ag- pe agricultor, uh, luat pe agricultor, subvenția este mult, mult mai mare. Țări precum Brazilia și China dacă acolo se folosesc fonduri publice pentru a moderniza agricultura și a face viabilă pentru viitor, atunci trebuie să discutăm și despre această situație. Pe mine însă m-ar interesa foarte mult întrebarea referitoare la Statele Unite. Mulțumim, Albert! Colegul Sikireski. Mulțumesc! Uh, mi s-a părut o prezentare foarte interesantă. Nu am putut, din păcate, să urmăresc uh, în ansamblul uh, său, însă trebuie să recunosc că acest tip de studii sunt extrem de valoroase, deoarece ne permit să înțelegem cum se desfășoară anumite procese și să analizăm viitorul PAC. Din câte am înțeles, această prezentare va fi pusă la dispoziție pentru ministerele de agricultură din uh, fiecare stat membru. Acest tip de informații ar trebui să ajungă pe masa decidenților. Asta deoarece, din păcate, avem o perspectivă mult prea îngustă asupra ceea ce se întâmplă în lume referitor la politica agricolă comună. Dacă dorim să avem un viitor viabil, dacă dorim să putem face comerț în viitor, atunci trebuie să adoptăm soluții globale. Piețele financiare reprezintă un exemplu în acest sens. Trebuie aplicate instrumente similare în toate statele. În cele din urmă, care ar fi propunerea dumneavoastră ce anume ar trebui să se transfere Europei și să se integreze în PAC? Ce soluții din uh, alte țări? Ce soluții așadar ar trebui să folosim ca instrumente pentru PAC 2013-2014? Uh, Vă mulțumim foarte mult! Am să dau acum cuvântul înapoi experților noștri. Au așadar posibilitatea de a răspunde la întrebări. Vă mulțumim încă o dată pentru prezentare. Pour ce qui est... Mulțumesc, domnule președinte. Ne-ați întrebat dacă am ținut cont de toate tipurile de ajutor. Ei bine, datele noastre includ plățile alimentare din SUA, însă nu includ și bugetele sociale care sunt acordate consumatorilor europeni, cu același rol de a crește cererea. Dificultatea constă în faptul că sistemele de a-i sprijini pe săracii din uh, SUA se sprijină pe um, banii, pe ajutorul alimentar, de pildă. Uh, în, uh, în această țară am ținut totuși cont de acest ajutor alimentar. Singurul lucru de care nu am ținut cont, și asta se aplică tuturor țărilor, se referă la ajutorul acordat prin biocombustibili. Nici OCD-ul nu-l include și are argumente pertinente pentru a nu-l include. Mai întâi, pentru că ține mai degrabă de mediu, de independență energetică, în primul rând, și nu de agricultură. OMC-ul de asemenea nu ține cont de acest tip de ajutor, deoarece consideră că astfel uh, prețul alimentelor la nivel mondial crește din cauza că porumbul și rapița se folosite pentru biocombustibil și nu pentru a fi mâncate. Iată, ne-am ținut cont de acest uh, element. Acum, fie că vorbim despre Europa, fie că vorbim despre SUA, este unul dintre principalele mijloace de intervenție uh, agricolă, la oleaginoase, mai ales în Europa, și la porumb, mai ales în SUA. Noi am încercat să măsurăm care este echivalentul acestui sprijin, dar, după cum ziceam, nu am ținut cont de el la toate cifrele furnizate. În Europa, cifra este destul de mare. Ar fi cam 10% de cam 10% ajutor acordat pentru biocarburanți, ceea ce sigur că vă dați seama că înseamnă niște procente luate de la producția agricolă. Acum, principalul scop nu mai este defiscalizarea, care se menține, însă incorporarea obligatorie a unui instrument care nu se mai regăsește în buget. Iată de de ce acest tip de sprijin este unul dintre cele cu cea mai mare influență. Deci, în afară de biocombustibile, am ținut cont de toate celelalte. Am vorbit despre costul transferurilor și despre defiscalizare. Când m-am referit la acest lucru, nu mă refeream neapărat la biocombustibili. În Europa, ne preocupă acum uh, o mai bună taxare a carburanților fosili. E bine, și aceasta are repercusiuni asupra producției agricole. În ce privește politica de ajutoare anticiclice, nu știu dacă am fost suficient de clar, dar spuneam că ea nu este suficient de bine adaptată la realitățile noastre. Cred că domnul Tarabella nu m-a înțeles bine. Cât privește investițiile în cercetare, comparația dintre UE și Brazilia, e bine, nu am făcut noi aceste măsurători. Ne-am uh, bazat pe datele publice cât privește investițiile făcute în educație și în cercetare. Recent uh, am analizat acest subiect și am constatat că sprijinul public acordat în Europa prin cel de-al șaptelea program cadru, e bine, am estimat că ar fi vorba de o sumă de 300 de milioane de euro pe an, la care se adaugă și sumele din bugetele naționale și cheltuielile private cu cercetarea și dezvoltarea. Dar, în orice caz, suma la care ajungem nu este prea impresionantă în raport cu pacul. Mai ales dacă comparăm cu alte țări care au crescut foarte mult fondurile alocate acestei uh, problematici. Am văzut că în Elveția măsurile ecologice sunt mult mai eficace decât măsurile de agromediu de la noi. Ei bine, n-am putut să spunem tot ce era de spus în raportul nostru, dar uh, Oricum, 7% din terenuri rezervate în scop ecologic deja înseamnă un mic șoc pentru producătorii noștri. Am constatat că până acum 4% ar fi suprafața de suprafața terenurilor care a fost rezervată scopurilor ecologice. Deci vă dați seama că un plus de 3 reprezintă un cost pentru agricultori. În ce privește Canada, Canada susține cam în aceeași măsură agricultura uh, ca și noi. În 2010 eram cam la același nivel, la 20%. Însă sprijinul uh, canadian se bazează în principal pe un singur produs, laptele. Pentru restul există asigurări agricole. Deci, iată un uh, sistem mai deosebit cu sisteme cu uh, garanții, cu uh, cote care diferă puțin de noi. Putem aduce critici sistemul american, cum putem aduce critici tuturor, critici care, până la urmă, sunt valabile și pentru noi. În ce privește daunele aduse mediului înconjurător, nu am reușit să le cuantificăm Daunele de mediu au uh, fost uh, discutate în foarte multe articole de specialitate, science, au fost uh, abordate și de americani, de exemplu liliecii, o specie care este amenințată din cauza pesticidelor, insecticidelor. A scăzut polenizarea, un alt fenomen care a fost măsurat uh, recent la nivel uh, mondial în Ecological Economics și a mai apărut un articol foarte tulburător în Science acum câteva luni referitor la costurile polurii cu azot în Europa. Am constatat că acest cost depășește cifra de afaceri uh, din agricultură, ceea ce ne pune o problemă de ordin filozofic. Nu știu dacă ar trebui să renunțăm complet la azot, dar în orice caz, vă dați seama, este un articol foarte recent uh, și cu mult impact. Noi nu l-am uh, menționat în raportul nostru. Cred că am răspuns la toată lumea, dar ar mai fi uh, vorba despre ce putem învăța de la alții ca să reformăm sistemul european. Asta depășește puțin cadrul raportului nostru Așa cum uh, știți, ar trebui să purtăm o dezbatere între cercetare și venituri, pe care pune mai mare accent. Comisia oricum a venit cu propuneri în acest sens, cred că din luna octombrie chiar Parlamentul e la curent cu această dezbatere. Cam atât, mulțumesc. Molto interesant. Mulțumesc, foarte interesant. Cred că avem la ce să medităm acum. Astfel se încheie ședința noastră. Următoarea reuniune va avea loc pe data de 30 mai. Acum